cedeze la locul de muncă, așa cum ați făcut și dumneavoastră, un gând pentru toți salarieții care mor, mor în câmpul muncii pentru că angajați